Good morning, good morning. We will start our meeting and uh, first of Bună dimineața, vom începe ordinea, reuniunea noastră. În primul rând, adoptarea ordinea de zi. Dacă nu există propuneri de, modificare, de modificări, ordinea de zi este adoptată. Comunicările uh, președintei uh, și recomandările coordonatorilor. Cu ocazia reuniunii din 24 aprilie, coordonatorii au decis să redacteze un uh, raport de propria inițiativă privind integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European. Raportor permanent Angelica Milner din partea grupului ALDE. egalitatea de șanse între bărbați, uh, uh, dintre bărbați și femei pe anul 2016, de care se ocupă S și D apoi un aviz legislativ pentru raportul uh, Comisiei Ample de a agenției de muncă de care să se ocupă să se ocupe versii, apoi să adoptăm o poziție în forma modificării raportului legislativ de care se ocupă Comisia Live privind întărirea uh, elementelor de securitate a cărților uh, de identitate ale cetățenilor europeni pentru a le permite exercitarea dreptului de liberă circulație. De acest dosar urmând, urmând să se ocupe grupul ALDE. Apoi s-a decis adoptarea unui aviz prim, pentru raportul din propria inițiativă a Comisiei INI privind uh, perioada de după primăvara arabă de care să se ocupe grupul politic de Apoi un aviz pentru raportul din propria inițiativă a Comisiei uh, INO, uh, ECON de coordonare a politicilor economice de care să se ocupe grupul politică și de apoi o întrebare, o solicitare de întrebare cu, cu răspuns oral privind uh, situația familiilor din Uniunea Europeană de care să se ocupe GUE, apoi întrebare orală urmată de rezoluție privind situația și drepturile femeilor cu dizabilități de care să se ocupe grupul PP În urma unui conflict de competențe cu Comisia uh, de Ocupare, titlul uh, raportului uh, legislativ privind echilibrarea, privind împăcarea vieții profesionale cu cele de familie a fost modificat. Adoptarea procesului verbal, acum a ultimelor reuniuni, dacă nu există obiecții, acesta este adoptat. Punctul 4 de pe ordinea de zi, vot electronic. Sper că aveți cu toții cartelele de vot pentru a începe imediat votul. Ok. Yeah. Uh, point for The situation in... Situația în Ungaria, după rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017. Amendment 29. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 cu un amendament oral din partea raportoarei pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Șaptezeci cinci pentru, împotriva, abțineri se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 cu un amendament oral din partea raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 și 94 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Vote is... S-a deschis votul. And now the vote is closed. It's adopted. Uh, amendment... Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot uh, electronic. Supunem la vot uh, proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei, Mariei Neuchel și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc tuturor! Point five, uh, summary report of... Punctul 5 Um, raportul rezumativ al priorității lor Comisiei FEM. Aliniatul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 5, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 10, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 12 cu un amendament oral, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult!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 ačiū ir dabar suteiksiu žodį kitiems šešėliniam pranešėjam ir ponė beatrič Besera Basterecha. prašau. Gracias, <clears throat> presidenta. Yo no, no voy a eh, repetir mucho de los argumentos que ha expresado mi compañera del SND